pot ocupa locul în Parlament și în organele sale. Bine ați venit, dragi colegi! Trecem acum la ordinea de zi pentru uh, plenara de astăzi. Dori să vă spun că în urma consultărilor cu grupurile politice doresc să propun niște modificări ale proiectului de ordine de zi. În primul rând, ar trebui să uh, începem cu o declarație a Consiliului și a Comisiei privind summitul UE-Turcia, primul punct pe ordinea de zi. Uh, în consecință, voturile vor începe cu o jumătate de oră mai târziu, deci la ora 19. Are cineva obiecții? Nu este cazul, atunci se adoptă această propunere. Doamnelor și domnilor, astăzi conferința președinților a adoptat o propunere de decizie de creare a unei comisii speciale privind um, deciziile fiscale și alte măsuri similare ca natură sau ca efect, cu titlul Taxe 2 competențele acesteia, numărul de membri și uh, durata mandatului, ca și uh, numirea membrilor în această comisie specială au fost adoptate în conferința președinților, iar propunerea va fi inclusă în votarea de astăzi pentru a fi adoptată. În conferința președinților s-a luat decizia în unanimitate. Are cineva obiecții? atunci vom vota astăzi. Ordinea de zi, dacă nu mai sunt propuneri de modificare, este adoptată în această formă. Vă mulțumesc! Dann kommen wir Trecem acum la dezbaterea de astăzi. În primul rând discutăm summitul UE-Turcia.